va putea începe adoptarea mâine 20 februarie 2009. Aceste documente vor fi înaintate Parlamentului pentru aprobare la începutul următoarei ședin, următoare ședințe. Această sesiune a Parlamentului Europei.